Dragi colegi, doamnelor și domnilor, conform ordinii de zi, acum urmează declarația vicepreședintelui Comisiei în și înaltului reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politică de securitate cu privire la situația din Siria. În numele înaltului lui reprezentant, Lady Ashton, va participa domnul Willy Serendal. Aveți cuvântul. Uh, domnul Willy Sondal, mă scuzați. Mulțumesc, doamnă președinte, estimați deputați din Parlamentul European. Vă mulțumesc pentru că mi-ați dat șansa de a vă prezenta poziția Uniunii Europene cu privire la Siria și cele mai recente măsuri luate în numele înaltei reprezentante Ashton. Uniunea Europeană condamnă escaladarea total inacceptabilă a violențelor din Siria. A venit vremea să vorbim într-un singur glas și să solicităm să se pună capăt măcelului și să cerem un viitor democratic pentru Siria. Uniunea Europeană a transmis apeluri internaționale, cerând o acțiune ONU puternică. Suntem foarte dezamăgiți ca toți eh, cei prezenți aici de eșecul recent al Consiliului de Securitate ONU referitor la adoptarea rezoluției pentru eșec provocat de opoziția Rusiei și a Chinei. Sâmbătă trecută, după vot, încă o dată înaltul reprezentant a subliniat faptul că Uniunea Europeană va continua să susțină toate eforturile Ligii Arabe și face din nou apel la toți membrii Consiliului de Securitate al ONU, cerându-le să-și asume răspunderea. Criza din Siria este și va rămâne una din prioritățile principale ale Uniunii Europene. Ministrii de externe vor discuta din nou acest subiect în 27 februarie. De-a lungul conflictului, Uniunea Europeană a susținut poporul sirian, iar înalta reprezentantă continuă să sporească presiunea asupra autorităților din Siria la uh, multiple niveluri. Prioritatea cea mai urgentă acum este să se oprească represaliile regimului și escaladarea violenței. Conform planului Ligii Arabe, este esențial ca regimul să îi elibereze pe deținuții politici, să îndepărteze din orașe armele și tancurile și trupele și să permită serviciilor independente și presei să călătorească liber pe teritoriul Siriei și să raporteze ce se întâmplă acolo. În acest sens, Uniunea Europeană colaborează intens cu Liga Arabă și cu alți actori pentru a găsi o soluție pașnică. Înaltul reprezentant a subliniat rolul cheie al implicării și al leadership-ului Ligii Arabe. Pe plan diplomatic, Catherine Ashton a vorbit cu secretarul general al Ligii Arabe pentru a discuta următoarele etape și pentru a exprima susținerea noastră față de eforturile pe care le face Liga Arabă pentru rezolvarea crizei din Siria. A discutat de asemenea și cu secretarul general al ONU, Ban Ki-moon, cu ministrul turc de externe și cu mai mulți alți lideri care împărtășesc aceleași obiective. Uniunea Europeană salută eforturile Ligii Arabe de a spori presiunea internațională asupra regimului din Siria. Leadershipul Ligii Arabe este esențial. Din cauza escaladării violențelor la adresa populației siriene, Liga a decis în 12 februarie să pună capăt misiunii sale de observare a cerut Consiliului de Securitate al ONU să emită o rezoluție pentru a forma o forță de menținere a păcii comună pentru a supra supraveghea implementarea armistițiului. Liga Arabă a decis să impună și sancțiuni economice conform rezoluțiilor anterioare ale Ligii Arabe și uh, a hotărât să organizeze în 24 februarie în Tunisia o reuniune a prietenilor Siriei. Salutăm aceste evoluții. Această reuniune va reprezenta o șansă de a construi un consens internațional pentru Siria și pentru a promova apeluri urgente de a se opri crimele și a de, se, de a se căuta o soluție la criza actuală. Fără îndoială, Uniunea Europeană și înaltul reprezentant vor participa activ la această întreprindere. Înaltul reprezentant, de asemenea, a Uh, s-a referit la expertiza ONU în domeniul sancțiunilor și a subliniat nevoia de a uh, crea o coordonare puternică în dialogul cu opoziția. Acțiunile ONU și UE trebuie să continue și uh, trebuie să facem presiune asupra Consiliului de Securitate ca să revină asupra acestui subiect și să adopte o rezoluție puternică cu privire la Siria. Înaltul reprezentant solicită membrilor Consiliului de Securitate și partenerilor lor să îndeplinească acest obiectiv. Mesajul UE către Rusia și China este clar. Nu trebuie să se afle în tabăra greșită a istoriei. Avem responsabilitatea de a opri această mașinărie de omoruri a regimului. Săptămâna trecută, la, adunarea general, la discuția adunării generale a ONU cu privire la situația din Siria, majoritatea strobitoare a statelor membre ONU au condamnat uh, propagarea încălcării drepturilor omului de către regimul din Siria. S-a spus că acest regim a eșuat în mod evident să-și îndeplinească obligația de a-și proteja populația și uh, s-a implicat în crime împotriva umanității. Consiliul pe drepturile omului la întâlnirea sa următoare, trebuie de asemenea să uh, adopte acțiuni privind Siria. Uniunea Europeană este gata să, mobilize, mobilizeze forțele necesare pentru ă, a ajuta la atenuarea situației din Siria. Comisia pregătește un plan de urgență în domeniul asistenței umanitare, iar cooperarea bilaterală cu regimul din Siria este complet suspendată. Iar Comisia și Serviciul European de Acțiune Externă continuă să susțină uh, ă, ONG-urile, organizațiile societății civile și apărători omului și de asemenea pe refugiații palestinieni. Situația din Siria impune ca Uniunea Europeană să își facă simțită prezența prin misiunile statelor membre și prin delegația Uniunii Europene, așa cum ne cere, cum ne cere opoziția siriană. Nu trebuie doar să observăm și să raportăm ce se întâmplă, ci și să transmitem un semnal clar arătând că regimul nu poate să își masacreze populația și să rămână nepedepsit și că sirienii nu sunt singuri. Coordonarea între misiunile Uniunii Europene de la fața locului se desfășoară, ținându-se cont și de planurile de urgență. Se iau măsuri similare în uh, legătură cu statele vecine. În ultimul rând, dar nu în cele din urmă, Uniunea Europeană continua să uh, discute cu grupările de opoziție din Siria. Este esențial ca acestea să fie consolidate, să se coordoneze mai bine și să fie încurajate să progreseze pentru a convinge populația siriană cu privire la valorile lor și pentru a promova o tranziție pașnică și ordonată în Siria. Înaltul reprezentant a oferit sprijinul Uniunii Europene, Ligii Arabe, în aceste eforturi, de a coordona grupările de opo- de a susține coordonarea grupărilor de opoziție și crearea unei viziuni comune. Stimați deputați, doresc să vă mulțumesc și pentru sprijinul dumneavoastră din ultimele luni. Declarațiile făcute în Parlamentul European și rezoluțiile adoptate de această cameră au ajutat Uniunea Europeană să își formeze politica față de Siria. Este important să menținem presiunea asupra regimului sirian. Parlamentul European joacă un rol cheie în uh, solidaritatea cu poporul sirian. altul reprezentant este angajat să facă împreună cu dumneavoastră eforturi de a susține Liga Arabă și de a opri violența. La întâlnirea de la Washington, de la sfârșitul uh, acestei săptămâni, altul reprezentant va susține aceste poziții. Mulțumesc. Vom uh, da acum cuvântul reprezentanților grupurilor politice și în primul rând îi dau cuvântul domnului Salafranca, numele PPE. Ministru, senior uh, comisar. Mulțumesc, doamne președinte, domnule ministru, domnule comisar, doamnelor și domnilor. Criza din Siria este caracterizată de trei aspecte. Odată este vorba de Iran și Arabia Saudită, se arată diferite uh, scenarii, apoi uh, un efect domino al primăverii arabe, iar apoi dorința Chinei și a Rusiei de a fi prezente. Doamna înalt reprezentant, trebuie să uh, acorde ajutor umanitar, trebuie să se asigure că sunt uh, impuse sancțiuni mai stricte. La următorul Consiliu trebuie să uh, obțină și sprijinul Ligii Arabe. Noi am fi sperat o la o reacție mai bine coordonată a statelor membre. Însă, pe termen scurt, nimic nu a ajutat la uh, atenuarea, la alinarea suferinței poporului sirian. Au avut loc uh, reuniuni și s-a menționat asta și în comisia AFET de astăzi. S-a discutat subiectul și în Consiliul de Securitate al ONU. Există o carte, o carte din partea Arabiei Saudite, dar ea nu este obligatorie. Ce trebuie să facem? Bineînțeles, trebuie să depunem presiune mai mare asupra Rusiei și asupra Chinei. Au existat două ocazii. Vizita uh, vice uh, premierului chinez în Statele Unite, care a fost uh, primit uh, cu mare pompă în Statele Unite și uh, summitul UE-China. Trebuie să avem contacte mai strânse și cu disidenții din Siria și trebuie să vedem cum reușim să uh, facem un coridor umanitar, să obținem acest coridor umanitar despre care se vorbea. Și mă refer și la ceea ce s-a mai spus înainte. Ministrii Ligii Arabe fac apel la noi. Cât timp vom rămâne uh, Uh, tăcuți, uh, cât timp nu vom acționa și vom privi cum uh, suferă poporul sirian. Cât de departe merge toleranța când sunt blocate inițiativă după inițiativă, iar regimul în continuare își oprimă poporul. Doamnă președinte, domnule comisar, doamnă, domnule reprezentant al doamnei înalt reprezentant, acestea sunt întrebările pe care ni le adresăm. Vă mulțumesc. Acum doamna De Kaiser. Merci, madame la Mulțumesc, doamnă președinte. Este este a patra rezoluție pe care Parlamentul o emite în legătură cu Siria și valoarea sa adăugată este tonul mai dur și sprijinul față de eforturile diplomatice, iar ceea ce contează este să spunem clar poporului sirian, chiar dacă nu uh, se întâmple nimic concret, să nu credeți că vă uităm. În al doilea rând, această rezoluție nu răspunde problemelor esențiale și nici discursurile nu fac asta. Până la urmă, ce strategie vom urma? Înțeleg, sunt de acord, nu strategia militară, aceasta ar fi complet greșită, dar un membru al Consiliului Național Sirian mă întreba uh, de dimineață cu lacrimi în ochi ce se va întâmpla arătându-mi um, uh, filme cu cazuri de tortură oribile și mă întreabă ne veți sprijini cu bani, cu arme, ne veți ajuta cumva, deci nu vă cerem să interveniți în locul nostru. Noi ne vom uh, lupta singuri. Sunteți capabili însă să ne sprijiniți? Uh, iar eu mi-am dat seama că toate aceste lucruri nu figurează în rezoluție. Mi se spune că opoziția siriană nu este suficient de unită, că nu sunt o forță suficientă, dar ce credibilitate putem să mai avem dacă nu le dăm un răspuns? Nu vă cer dumneavoastră să aveți acest răspuns, dar vă atrag atenția. Asta așteaptă această țară din, ca, din partea noastră. Așteaptă lucruri concrete. Și am spus asta în legătură cu Bashar al-Assad. Unii dintre noi am crezut mult timp că se poate schimba regimul sirian. Unii dintre noi ne-am întâlnit uneori personal timp de mult timp îndelungat, o oră, o oră jumătate. Eu însă mi-aduc aminte că am discutat cu Bashar al-Assad în apartamentul său despre modul în care uh, dorea să își schimbe, uh, să aducă o schimbare în țara sa și cu toții am fost păcăliți, ne-au fost promise o constituție nouă, schimbări, reforme. Uh, nu vă cer să-mi aduceți capul lui Bashar al-Assad pe tavă. Nu mi-a, mi-a ajuns că am văzut uh, uciderea lui uh, Saddam Hussein sau uh, linșarea lui uh, Gaddafi. Însă pentru crimele împotriva umanității există Curtea Penală Internațională și măcar asta să spunem poporului sirian, așteptați, vom face ceva și cer Consiliului și Comisiei să lucreze la lucruri concret, la, la mm, răspunsuri concrete și cer Parlamentului să susțină această poziție. Mulțumesc foarte mult, doamnă de Kaiser. Acum voi da cuvântul domnului președinte Verhofstadt. Uh, Mulțumesc foarte mult. Ieri, Cathy Ashton mi-a trimis o scrisoare spunându-mi că în numele Uniunii Europene va participa la primul, prima reuniune a grupului de contact în 24 februarie la Tunis. E bine, dar, sincer, colegi, care este strategia de acolo? Trebuie să vă spun, domnule ministru, că nu am auzit-o. Ați prezentat aici uh, strategia și solicitările Ligii Arabe, dar care este strategia Uniunii Europene? Care este strategia față de Siria deocamdată? Pentru că suntem în plină criză. Avem probleme la Homs, care clar este o a doua Srebrenica. Suntem în toiul unui război și ne spuneți că a, nu se poate să începem un război, dar în Siria este deja război. Și vă cer astăzi aici să ne spuneți care e strategia. Nu ajunge să spuneți, a, pe 24 mergem în Tunisia. Ce facem acolo? Care e poziția noastră cu privire la principalele chestiuni? Și anume, putem, suntem pentru o intervenție umanitară în Siria, pentru a crea zone sigure și uh, și zone de blocaj aerian și coridoare? Suntem sau nu pentru așa ceva? Este absolut necesar să intervenim pentru că la ora actuală în Siria se petrece un genocid și dacă comunitatea internațională nu îl oprește, va continua. Este clar un masacru și, în al doilea rând, trebuie să ajutăm material opoziția siriană și armata siriană? Aceasta e întrebarea. Eu cred că da, dar avem nevoie de ajutor tehnic, chiar dacă e necesar la ora actuală. Va fi nevoie de arme, poate nu direct, dar poate putem colabora cu colegii de la Liga Arabă. Dar care este reacția Uniunii Europene? Oferim sau nu ajutor material? Au nevoie disperată de acest ajutor material și tehnic. Și a treia întrebare pentru uh, dumneavoastră. Ce se întâmplă cu regimul de sancțiuni? Știm de la început că reacția a fost prea lentă. Știm de la început că cel puțin 200 de 200 de familii au avut de suferit în cadrul regimului lui uh, Bashar, Bashar al-Assad. Și noi am tot stat și am calculat și ne-am gândit cum să facem. Am calculat uh, indiv, câți indivizi sunt, nu câte familii. Deci vă întreb, e cazul să facem un, să impunem o sancțiune pe tema celor 200 de familii? Și apoi, ceva ce a spus și domnul Salafranca, ce facem cu Rusia și cu China? Avem poate șansa să spunem ceva astăzi. Am avut o misiune în China. Și la ora actuală în China sunt proteste se, uh, ei cer să aibă statutul de economie liberă de piață, însă refuză să-și asume răspunderea la, răspunderea la Consiliul de Securitate. E momentul să o facă? Cred că trebuie să mai așteptăm până când spun da. Deci nu e cazul să le acordăm nimic până când nu susțin intervenția în Siria. Vreau să aud din gura dumneavoastră o poziție clară și profundă a Uniunii Europene vă să vă spun ce ne-a zis acum câteva minute. Vom avea o reuniune a ministrilor de externe pe data de 27. 27 e la 3 zile după 24. Eu cred că ar trebui să faceți o întâlnire înainte să plece doamna Ashton acolo. Cred că facem exact aceleași greșeli ca și în alte cazuri, cum s-a întâmplat și cu Libia. Domnule Verhofstadt, s-a ridicat un cartonaș albastru din cartea domnului Deva. Acceptați întrebarea? Bine, domnule Deva, vă rog. Fără microfon. Vă rugăm deschideți microfonul. Doamnă președinte, stimatul coleg este de acord cu mine că în anul 2006 la ONU am început acest proces al responsabilității de a proteja, care s-a promovat cu mare pompă, nu aud aceste cuvinte aici. Responsabilitatea de a proteja, nu, nu le aud din gura Consiliului. Cum avem noi responsabilitatea de a proteja cu instrumentele ONU pe care noi le-am creat? E de acord prietenul meu cu mine că în direcția aceasta trebuie să ne îndreptăm, să utilizăm aceste concepte de responsabilitate, de protecție în cadrul ONU pe termen pe care Tony Blair și alții le-au folosit în uh, multe locuri. Acum, în Siria, e nevoie de protecția nevinovaților prin mecanismele ONU. Aceasta e o întrebare adresată Consiliului, dar vă rog, domnule Verhofstadt. Bine, eu răspund și în numele Consiliului, nicio problemă. Problema este că că nu există un acord la Consiliul de Securitate deocamdată, dar eu cred că oricum dacă am avea un acord la grupul de contact, s-ar putea schimba poziția Chinei și Rusiei. Dacă ele văd că acest grup de contact pe care îl creăm în 24 dorește să meargă înainte în uh, orice mod pentru a proteja cetățenii din Siria. Sunt convins că va fi un mesaj mai puternic decât orice discuție din ultimele luni de la Consiliul de Securitate. Dar trebuie să uh, fim solidari, să arătăm că vrem să-i apărăm și că vrem să intervenim dacă e necesar. Mulțumesc. Acum dau cuvântul doamnei Hélène Flotră în numele verzilor. Merci, Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că nu mai vorbim aici de represiune, de un popor uh, oprimat, ci de o teroare, de netolerat exercitată de regimul lui Bashar el-Assad. Este suficient să ne uităm la spitalele publice transformate astăzi în centre de tortură, de execuție, de mm, răpire nu am în uh, prele, dar ele sunt considerabile, cifra um, victimelor, răniților, dispari, dispăruților, uh, prizonierilor și morților. Cred că Consiliul Drepturilor Omului al Națiunilor Unite a spus că e vorba de o crimă împotriva umanității și doamna de Kaiser are dreptate, Bashar el-Assad trebuie să dea socoteală în fața Curții Penale Internaționale. Și în acest sens vreau să salut curajul, determinarea, dar și capacitatea, incredibilă de rezistență prin organizare a societății civile din Siria. Pentru că Totuși, circulă alimentele, circulă informațiile, se asigură protecția persoanelor care manifestă, sunt acordate îngrijiri în încăperi transformate în spitale de urgență. Și cred că aceste canale care au fost create, care sunt însă precare, periculoase, ei bine, cred că trebuie să ne gândim la ele și să vedem cum putem să intensificăm uh, bunurile, um, îngrijirile medicale, alimentele de care este nevoie, cum putem să le securizăm, să le lărgim, să le extindem aceste canale și cum putem să protejăm aceste persoane care cu uh, riscul de a-și pierde viața fac să circule toate aceste elemente. Iată ce ne cere poporul sirian. Un răspuns concret, un ajutor concret. Da, trebuie să întărim sancțiunile și mai ales trebuie să ne asigurăm că aceste sancțiuni sunt puse în aplicare în mod corect și cred că și Comisia Europeană și Consiliul ar trebui să-și pună întrebarea cum un uh, vas a putut să părăsească un port din Cipru pentru a ajunge în uh, Siria și să aducă arme de război pentru Bashar al-Assad. Cum a fost posibil? Da, știm că Liga Arabă are o poziție clară, știm că totuși în Liga Arabă acționează interese divergente, aceste lucruri sunt cunoscute și știm ce s-a întâmplat și în cazul Irakului. Însă, Uniunea Europeană trebuie tocmai din acest motiv să-și uh, definească foarte clar uh, strategia și pe 24 când va merge în Tunisia și de altfel e foarte bine că se întâmplă la Tunis această întâlnire pentru că este o întâlnire istorică, este vorba despre o ridicare implicarea unui popor împotriva celui care îl oprimă. Și Siria este un um, pion pe un uh, joc de șah extrem de complicat și orice pion pe care îl mișcăm va avea consecințe foarte importante. Istoria care se scrie astăzi în Siria este crearea unei societăți care își dorește drepturi și democrație și cred că aceasta este miza principală și către ea trebuie să ne concentrăm toate eforturile. Reuniunea din 24 trebuie să ne permită să izolăm țările care astăzi continuă să susțină acest regim, China, Rusia, dar în plus și Algeria. Trebuie să punem toată presiunea necesară pentru a-l izola pe Al-Assad. Uh, iată un mod concret de a acționa și să recunoaștem acest Consiliu Național. Își are propriile defecte. Președinta o întrerupe pe doamna Flotr, amintindu-i că și-a depășit timpul de vorbire. Doamna Flotr continuă. Trebuie să uh, recunoaștem legitimitatea acestui Consiliu Național, Consiliu Național din Siria, care reprezintă viitorul acestei țări. Dau cuvântul domnului Tannock în numele ECR. Doamnă președinte, bombardarea orașului Homs este un act atroce și trebuie condamnat fără echivoc de comunitatea internațională. Decizia Rusiei și a Chinei de a depune un veto împotriva rezoluției ONU este și ea rușinoasă. Regimul sirian trebuie să fie uh, condamnat în mod unanim și trebuie să i se ceară în mod unanim să uh, demisioneze, să se retragă de la putere și să facă loc unor alegeri democratice. Condamnarea turcă și din Arabia Saudită a acestor acte uh, este salutară. Și uh, uh, inițiativa de a produce un plan de pace este salutară. Siria trebuie să garanteze dreptul la protest și dreptul fundamental la libera exprimare, iar acest lucru nu este posibil cu Assad la putere. El este responsabil pentru toate acțiunile criminale ale uh, armatei, uh, mai ales a acelor unități uh, ale armatei, uh, unități sunite ale armatei. El trebuie să se dea la o parte, trebuie să demisioneze Uh, ieri, uh, domnul Verhofstadt a solicitat înarmarea uh, armatei uh, opuse, dar e, mi se pare o părere, o greșeală, pentru că nu știm cine sunt acești oameni, ce rol joacă islamiștii aici, iar în Arabia Saudită am văzut exemple cum minorități sunt Um, prinse în uh, războaie civile. Aș sprijini însă și grupul meu ar sprijini crearea unui uh, spațiu pentru refugiați cu un, uh, cu un blocaj aerian. Nu cred însă că este posibil la ora actuală, însă orice măsură, sancțiune economică posibilă trebuie să fie pusă în practică acum. Vă mulțumim, domnule Tanak. Dau cuvântul acum lui Willy Meyer în numele GUE Angel. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, doamnă președinte, grupul meu se opune oricărei intervenții militare străine pentru rezolvarea acestei crize. La, am avut aceeași poziție și în cazul Libiei. Știm că Gaddafi a fost un dictator, iar crimele sale nu au fost oprite de o intervenție militară care este și ea o crimă. În acest caz nu cred că putem răspunde războiului tot prin război. Așadar vom fi categoric împotriva oricărei intervenții militare. Și suntem uimiți de faptul că ministrul a prezentat corect nevoia de a opri acțiunile președintelui. Este adevărat, trebuie oprită reprimarea, însă nu, trebuie să vor, nu se vorbește despre forțele străine. Deci, apelul șefului Al-Qaeda, uh, care îl sus și al ministrului uh, de interne al Irakului, care recunoaște că pe la frontiera lui trece, trec uh, transporturi de armament, sunt șocante trebuie să ne gândim și la un eventual jihad. Mulțumesc, domnule Meyer. Are acum cuvântul domnul Belder din partea grupului Europa Libertății și Democrației. Mulțumesc. Sperietoarea unei, uh, unui război civil a devenit o realitate în uh, Siria. Minoritățile creștine ne-au uh, trimis un uh, semnal uh, de alarmă cerând protecția. Avem de-a face cu un conflict care poate deveni religios, care are și caracter etnic și ce putem face în fața acestei situații teribile din Siria. Am ascultat uh, mesajul uh, înaltului reprezentant uh, și mă întreb, există o alternativă față de regimul El Assad? Da, este un regim deja um, deteriorat, deja fisurat și aș dori să știu ce părere are în altul reprezentant despre mm, explozia acestui regim? Există un risc uh, pentru că prezența mm, Al-Qaeda pe solul, uh, pe teritoriul sirian nu mai poate fi negată. Uniunea Europeană trebuie să facă toate eforturile posibile pentru a pune capăt vărsării de sânge în Siria și pentru a aduce toți partenerii în jurul mesei de negocieri. Dacă nu, această țară se va scufunda și mai mult în, în haos. Mulțumesc, dau cuvântul domnului Obermeier. Mulțumesc, doamna președinte. Înțeleg, cre... pornesc de la premisa că pot să vorbesc și eu cu un minut în plus, ca și doamna Flotr trebuie discuția este radicalizată. Întrebarea care uh, s-a pus la început uh, nu mai este prezentă. Iar extremiștii, din păcate, pun în pericol uh, Revoluția siriană. Pentru mine este o problemă faptul că Al-Qaeda uh, uh cheamă la luptă împotriva lui Al-Assad Uh, spun, aceștia spun că ar fi o, uh, o, o datorie religioasă să lupți împotriva uh, regimului al-Assad. clar, intră, iese, demo, iese dictatorul, intră șaria. Cred că ar fi o catastrofă pentru uh, opoziția democrată, liberală din această țară cea mai proastă soluție ar fi o intervenție militară, un dialog serios cu, Ala, cu Al-Assad, care oricum este cu, spate, cu strâns cu ușa, uh, ar putea să, uh, să facă mai mică presiunea. Vă mulțumim. Trecem acum la ceilalți uh, vorbitori. Domnul Casulides, 3 minute. Mulțumesc. Assad regim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 se poate să se manipuleze Hezbollah și Hamas pentru destabilizarea regiunii. Însă poziția Rusiei este uh, uimitoare, de neînțeles. Să sperăm că e vorba de o poziție temporară pentru a susține candidatura lui Putin folosind acest act de bravură la nivel intern pentru uz intern. Poziția UE este o poziție de principii. Rămânem pentru sprijinirea democrației, a drepturilor omului, iar preocupările umanitare de utilizare uh, fără discriminare a forței la adresa civililor este perfect justificată. Trebuie să reacționăm ca și în alte cazuri de țări din primăvara arabă. Trebuie, nu avem niciun obiectiv ascuns, dar nu putem rămâne cu mâinile în sân în fața unui astfel de măcel egal cu o crimă împotriva umanității. Uniunea Europeană susține inițiativele Ligii Arabe și planul către o tranziție pașnică și durabilă și cooperarea uh, ONU cu Liga Arabă pe teren. Salutăm declarația uh, înaltului reprezentant de, prin care cerea introducerea de sancțiuni suplimentare și cerem colaborarea cu toți actorii internaționali uh, interesați pentru ca printr-o acțiune comună de nivel internațional să se pună capăt acestor represalii teribile. Niciun regim care și-a îndreptat puterea militară împotriva propriului popor nu a supraviețuit și nu va supraviețui nici acesta. Mulțumesc, domnule Casulides. Are acum, trecem acum la uh, vorbitorii ceilalți, dau cuvântul doamnei Gomes. Mulțumesc. Parlamentul European uh, își exprimă solidaritatea față de poporul uh, sirian care rezistă atât cât poate și cum poate în fața regimului uh, plin de cruzime a lui Bashar al-Assad, care nu ezită să tortureze și să asasineze uh, oameni și chiar copii. Ne-am dorit ca Națiunile Unite să facă o adevărată condamnare a regimului sirian, să exercite uh, o presiune uh, asupra acestui stat pentru a se putea asigura un proces de tranziție democratică. Ne dorim ca Bashar și uh, acoliții săi politici să fie aduși în fața justiției și acuzați de crime împotriva umanității. Trebuie să încurajăm Uniunea Europeană să susțină Liga Arabă și, cei, și pe ceilalți actori regionali pentru ca uh, Uh, apoi Consiliul de Securitate a Națiunilor Unite să ceară un armistițiu umanitar și să trimită ajutoare în Siria pentru a reuși să împiedice un război civil și să deschidă calea către o tranziție democratică. E nevoie de sprijin logistic în acest sens, iar Uniunea Europeană și alți parteneri regionali, cum este Turcia, trebuie să ajute la organizarea unei apărări legitime a poporului. Trebuie să arătăm Rusiei că are o poziție greșită, să o acuzăm de acest lucru și să-i arătăm că împiedică Consiliul de Securitate să protejeze poporul sirian și autorizează astfel, îl autorizează pe Bashar al-Assad să continue asasinatele. Trebuie să condamnăm violența, uh, Rusia continuă să vândă arme regimului din Siria și avem nevoie de un sprijin regional pentru a pune capăt acestei situații din care terorismul ar putea avea de profitat. Assad va uh, cădea, regimul său va cădea, este o, numai o problemă de timp, însă Uniunea Europeană trebuie să aibă o orientare strategică și pentru perioada de după căderea regimului Assad. Uh, Trebuie să cerem uh, poziției siriene să se unească și să lucreze la uh, construcția națională, să se angajeze într-un proces de tranziție democratică, respectând etniile și minoritățile. Mulțumesc, doamna Șache, două minute. Mulțumesc, doamna președinte. Este ușor să condamni uh, crimele, violurile din Siria, dar este mult mai greu să găsești soluții eficace. Uniunea Europeană are nevoie de o strategie. Nimeni nu spune că este ușor, viitorul este nesigur, dar nu putem și nu vom sta pe margine uh, uitându-ne, fiind martor cum uh, poporul sirian este măcelărit. Uh, i s-a bombardamente, uh, s-au uh, blocat, s-a blocat aprovizionarea orașelor. Acest dezastru este unul făcut de mâna omului și acest om este Bashar al-Assad. Aș dori să subliniez o serie de pași importanți pe care Uniunea Europeană îi poate face pentru a-și crește eforturile, indiferent de cum China și Rusia acționează la ONU. Statele membre Uh, ale Uniunii Europene trebuie să uh, respecte embargoul uh, impus Siriei. Cum a reușit un vapor cu arme rusești să părăsească un port din Cipru? Să nu permitem să se utilizeze programe europene pentru urmărirea pe internet a cetățenilor. Să nu permitem ca petrolul vândut de noi să să fie în tancurile siriene. Guvernul sirian duce un uh, război împotriva cetățenilor săi, dar uh, în același timp se duce un război al comunicării. Uh, jurnaliști sunt expulzați din țară și multe altele. Doamnelor și domnilor, nu putem să măsurăm uh, mărimea dezastrului din Siria, dar există cifre uh, cum ar fi șapte mii de morți în uh, Siria, dar și altele care ne spun suficient. Este vorba de oameni ca și dumneavoastră, ca și mine. Într-o lume globalizată, conectată, în care jumătate din oamenii din Orientul uh, Mijlociu sunt sub 26 de ani, trebuie să ne gândim la cine, de cine își va aminti generația viitoare uh, că a apărat drepturile cetățenilor sirieni. Vă mulțumim. Uh, Doamna Benar Benarabatu. Mulțumesc, doamnă președinte. Situația dramatică a poporului sirian din cauza regimului sângeros al lui Bashar al-Assad nu ne poate lăsa indiferenți. Haideți să nu abandonăm poporul sirian. Haideți să ne exprimăm sprijinul și solidaritatea față de poporul sirian aflat în suferință. Ce strategie putem construi? Ce putem face? În primul rând să denunțăm vetoul de la ONU al guvernelor din Rusia și din China. Să cerem ca ONG-urile și ca jurnaliștii să poată circula pe teritoriul sirian. Apoi să susținem poporul prin furnizarea de medicamente și materiale medicale care lipsesc știind că până și spitalele de campanie sunt atacate. Medicina nu poate fi folosită ca armă de război. Este la fel de important să contribuim la crearea unui coridor umanitar. Apoi trebuie să susținem opoziția din Siria, în Consiliul Național Sirian și să le permitem să reclădească un stat care să corespundă cu aspirațiile poporului, iar Assad și vinovații de crime trebuie să ajungă la Tribunalul Penal Internațional. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Dau acum cuvântul domnului Kaminski un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Astăzi am ascultat un apel la dialog cu președintele Bashar el-Assad. Am uh, senzația însă că Bashar el-Assad a depășit orice limită de, dincolo de care nu mai există nicio posibilitate de dialog. Mm, am văzut copii torturați în spitale și asta ne împiedică să mai dialogăm cu el. Pentru mulți sirieni, Parlamentul European este o instanță importantă pentru că simbolizează democrația. Astăzi, acești oameni trebuie să audă de la noi un mesaj important și anume Bashar trebuie să plece. Ne confruntăm cu o întrebare foarte importantă. Ce suntem noi? un cerc de discuții sau un grup capabil să acționeze în mod eficient pentru a apăra valorile pe care se bazează Uniunea Europeană și, de, și tocmai de aceea este indispensabil să răspundem acțiunilor partenerilor noștri, de exemplu China, Rusia, trebuie să le transmitem un semnal foarte clar dacă uh, Rusia și China doresc să colaboreze cu noi, ei bine, sigur că asta este și intenția noastră, să colaborăm. Ei bine, atunci trebuie să respecte valorile noastre. Mulțumesc. Domnul Hagi Georgiu, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnelor și domnilor, mulți deputați, pe bună dreptate, au întrebat ce poate face Uniunea Europeană. Însă, Trebuie să ne adresăm nouă această întrebare. Dacă am fi în poziția Consiliului sau a Comisiei, ne-am întrebat și noi ce să facem. Uniunea Europeană nu face ce trebuie să facă pentru că nu a găsit o voință comună și o politică externă comună. Nu a găsit puterea reală de a implementa această voință comună în spiritul dreptului internațional conflictul din Siria, în acest uh, conflict, Uniunea Europeană pare să sprijine celelalte mari puteri uh, fără să aibă o poziție proprie. Dacă analizăm ce s-a întâmplat în această regiune cu primăvara arabă, concluzia este nu că am reușit să facem ceea ce trebuia. Dacă Uniunea Europeană nu are credibilitate și posibilitatea de a-și uh, apăra dreptul, va oscila întotdeauna între o poziție de, interven- de intervenție sau de observare. Ambele sunt uh, negative pentru Siria. Vă mulțumim. Domnul Provera. Nu îl văd pe domnul Provera în sală. Domnul Brock, aveți cuvântul. Trei minute. Domnule președinte, domnule reprezentant al Consiliului, domnule comisar, cred că descrierea este clară, nu trebuie să o repet. Modul în care acționează un regim împotriva unui popor și care are singura legitimitate uh, faptul că dorește să își impună propriul clan și să vadă statul ca proprietate privar, privată. Cred că trebuie să fim solidari. Spri, spri, cei care uh, sprijină uh, regimul Assad trebuie să-și dea seama că nu au niciun fel de viitor alături de el. Trebuie să atacăm această solidaritate din rândul celor care îl susțin. Este necesar să spunem cu, uh, să spunem clar care este poziția comunității internaționale, să spunem că nu acceptăm ceea ce se întâmplă pentru uh, chiar dacă Rusia își uh, apără interesul uh, propriu printr-un veto la ONU. Uniunea Europeană poate să coopereze în mod special cu Liga Arabă. Joi am adoptat o rezoluție a fost uh, prezentată o rezoluție care ar urma să fie adoptată cu uh, majoritate largă și ar urma să ajungă în uh, Consiliul de Securitate al ONU. Mi se pare foarte important și cred că aici cooperarea cu Turcia, dar și cu Liba Arabă sunt foarte importante. Nu poate fi vorba de o acțiune occidentală. Uh, cooperarea trebuie să fie în, sub conducerea Ligii Arabe și în strânsă cooperare cu Turcia. Am, avem, am văzut în Egipt, în Libia, ce s-a întâmplat, am, avem experiență și trebuie să ducem un, uh, un dialog cu opoziția, să o sprijinim. Când s-a vorbit despre minorități, a menționat acest lucru. Trebuie să uh, ne asigurăm că nu se abuzează de uh, libertatea religioasă și de uh, că nu sunt apoi persecutați creștini în numele uh, libertății de către ceilalți trebuie să ne asigurăm că se va crea un stat care să nu fie de cealaltă parte a nedreptății. să-l izolăm pe Assad, da, dar trebuie să ne facem griji și față de uh, ceea ce poate urma. Există unele minorități care sunt de partea lui Assad de teama a ceea ce ar putea uh, urma după el. Trebuie să ne asigurăm că minoritățile vor putea să trăiască în această țară, să-și urmeze propria cale. Și cred că nu ar trebui să uităm aceste aspecte. Vă mulțumesc. Mulțumesc, Brock mulțumim, domnule Domnul Alcadraui, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Suntem cu toții frustrați de la vetoul Chinei și al Rusiei de săptămâna trecută. Violențele au crescut și mai mult, situația pare fără ieșire. Fără îndoială, riscă să dureze foarte mult și să se întâmple și alte evenimente îngrozitoare. Sancțiunile nu par să afecteze deloc regimul al-Assad, însă presiunea crește. Există această temeritate a Ligii Arabe și participarea activă a Turciei în acest dosar. Și apoi, fără îndoială, sancțiunile economice vor uh, uh, submina unii dintre pilonii fundamentale ai regimului, consecința fiind izolarea acestui regim o izolare care va crește din ce în ce mai mult. Trebuie să sporim și mai mult această presiune chiar și pentru niște state cum sunt China și Rusia, care împiedică condamnarea internațională. De exemplu, sunt pentru crearea unei liste negre de întreprinderi care continuă să mai vândă arme Siriei, care continuă să susțină regimul într-un fel sau altul. Dată fiind complexitatea acestei țări, complexitatea sa geostrategică, prezența minorităților, trebuie să avem o perspectivă clară și credibilă antiteroristă. Și de asemenea, trebuie să avem un plan ca să transmitem minorităților mesajul că nu trebuie să susțină acest regim și că este posibilă conviețuirea după înlăturarea lui. Domnule președinte, e foarte important ca Uniunea Europeană să-și asume rolul să ofere alimente și medicamente și să dezvolte conceptul de coridor umanitar și să poată lucra împreună cu Turcia și cu Liga Arabă. Mulțumesc! Dar acum cuvântul domnului Rui Tavares. Muito obrigado, senhor presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Siria ca și Irakul, trece printr-un masacru etnic. Armata are puteri de pline și ca și Libia, ca și în Libia, Bashar al assad nu se oprește în fața niciunei uh, uh, crime. Uh, Situația este foarte dificilă și trebuie să ne asigurăm că acțiunile noastre nu uh, pot eșua. Aceasta este prima condiție. Apoi trebuie să avem o strategie uh, de credibilitate, de responsabilitate umanitară. Cum uh, putem vorbi cu China, cu Rusia? Doamna Merkel, de exemplu, a fost în China. Trebuie să vedem ce afirmații a avut față de um, Siria și cum poate să convingă China de a ni se alătura. Uh, de asemenea, societățile europene, întreprinderile europene care ajută Siria continuă să beneficieze de subvenții. Asta nu este posibil. Am văzut în Siria tabere de refugiați care arată, ne arată greșelile pe care le-am făcut în această parte a lumii. Trebuie să ajungem la un consens în ceea ce privește uh, coridoarele umanitare. Așadar, trebuie să dăm dovadă de credibilitate, responsabilitate pentru a pune capăt acestei situații. Mulțumesc. Dau cuvântul doamnei Matias. Mulțumesc, domnule președinte. Rezoluția pe care o avem în fața noastră prevede unele puncte foarte importante. Însă grupurile semnatare au respins un aliniat în care Uh, se, ne exprimam împotriva unei intervenții militare. Și noi facem asta pentru că nu dorim să se repete ceea ce s-a întâmplat în Libia, având în vedere victimele care au existat acolo. Siria și Libia, bineînțeles, sunt țări foarte diferite, însă diferența este importantă. Un război civil în Siria ar putea uh, declanșa un război civil în întreaga regiune. Și se creionează și un conflict cu Iranul. Bineînțeles, poporul are un drept la democrație și la libertate. Avem nevoie de un nou Orient Mijlociu. Dar lucrurile s-au întâmplat așa de la bun, pentru că de la bun început a existat invazia din Irak. Vă, vă mulțumim, doamna Matias. Domnul Vlosovici, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Sper că voi putea să mai primesc și o, un, încă un minut de la un coleg care este absent. Ar fi posibil? Pot să mai primesc eh, două, pot să primesc două minute în total? Mulțumesc. Așadar, o analiză succintă în primul rând. În uh, ce se întâmplă în Siria mai întâi. Astăzi 8.000 de persoane sunt ucise, dintre care 1.000 sunt copii de până la 15 ani. 20.000 de persoane au fost date dispărute și 80.000 au fost închise. Nu există curent, nu există apă, populația civilă nu este ajutată pentru că camioanele de ajutor umanitar sunt atacate. Casele civililor sunt și ele atacate de artilerie. Iar răniții sunt și ei împușcați. Care este situația internațională? Pe de o parte, mercenari iranieni, pe de altă parte, Rusia, care continuă să vândă arme regimului sirian și, uh, pe de o uh, a treia parte, situația de la ONU, unde s-a uh, votat împotriva rezoluției. Care sunt soluțiile? Reprezentantul doamnei Ashton și colegii mei le-au menționat. Deci, ce trebuie să facem? Să ajutăm opoziția? să intensificăm sancțiunile, să negociem cu Rusia, cu China, să ne gândim la Tribunalul Penal Internațional? E corect, însă toate acestea necesită timp, însă noi trebuie să acționăm de fapt de pe o zi pe alta ca să punem capăt măcelului civililor. Cred că trebuie să obținem de la președintele Al-Assad deschiderea coridorului umanitar ca să uh, poată să ajungă ajutor la populația civilă. Nu vom reuși să salvăm pe toată lumea, însă cu siguranță pierderile vor fi mai mici. Pe de altă parte, astfel vom putea să uh, transmitem, cum vă spuneam, ajutor umanitar. Vă mulțumesc! Mulțumesc, dar acum cuvântul domnului David, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să cred că această uh, incintă, uh, această instanță a democrației europene va respinge uh, orice tolerare a regimului lui Bashar al-Assad. Trebuie să ne pronunțăm în mod unanim și noi și Consiliul uh, de Securitate uh, pentru respectul față de viața oamenilor comunitatea internațională trebuie să mențină presiunea asupra regimului uh, sirian. Asasinatele trebuie să se oprească și acest lucru nu este negociabil. O Sirie democratică are nevoie de o perioadă de tranziție cu garanții pentru toate minoritățile sale. Aplicarea unor măsuri restrictive nu va fi uh, suficientă dacă țara, dacă Siria nu merge în același sens, pe aceeași cale. Continuăm într-un fel să aprobăm, să tolerăm poziția Chinei și a Rusiei, care au rămas izolate în ceea ce privește sprijinul față de regimul uh, lui Bashar al-Assad comunitatea internațională continuă să fie neputincioasă în fața acestui genocid pe care nu reușim să-l stăvilim. Nu avem o poziție suficient de dură. Trebuie să oferim un sprijin mai concret Ligii Arabe în intenția sa de a uh, trimite o forță de menținere a păcii în Siria. Trebuie să um, luăm măsuri imediate pentru a îi pedepsi pe responsabilii crimelor împotriva umanității care continuă. Trebuie să interzicem schimburile comerciale între Uniunea Europeană și întreprinderile rusești și chinezești care au um, legături în continuare cu Siria și trebuia să începem asta deja de ieri. Mulțumesc, îi dau cuvântul doamnei Ulfskog. Un minut și jumătate. talman, eh, Domnule președinte, în Siria avem un regim violent și avem martori care au venit la Strasburg și care ne-au uh, povestit lucruri înspăimântătoare. Nu știm ce se întâmplă însă. Știm că au loc crime împotriva umanității însă. Dar ce poate face Uniunea Europeană? Un lucru este clar, nu, aj- nu ajunge să oferim ajutor umanitar, chiar dacă acesta este foarte important. Știm, și asta este părerea mea, că acțiunile militare nu sunt nici acestea o alternativă rezoluția ONU, este important să reflecte un front larg la care participă toți, susținând același lucru. Comunitatea internațională trebuie să fie puternică împotriva acestui regim. Trebuie să se găsească informații cu privire la toți, nu numai cei din Siria. Solidaritatea este importantă și trebuie să depunem uh, presiune în acest sens, inclusiv asupra Chinei și a Rusiei. Încercăm să verificăm toate posibilitățile uh, pentru a uh, bloca comerțul cu arme. Vă mulțumim, doamna Ulscoc. Domnul Lisek, două minute. panie przewodniczący, panie ministrze, panie komisarzu. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru, domnule comisar. S-au spus aici multe adevăruri. Suntem cu toții conștienți că uh, prin dezbaterea noastră nu putem schimba situația radical. Însă cred că este bine să uh, se facă aceste apeluri. Poate nu la adresa domnului președinte al-Assad. Sunt de acord cu domnul Kaminski că nu are sens un dialog cu el. Însă ar trebui să poate să facem apel la generalii lui, la miniștri, la reprezentanți, la cei care pe baza ordinelor criminale ale președintelui acționează. Trebuie să le spunem, dacă nu încetați cu asasinarea cetățenilor, într-o zi o să ajungeți la curtea de la Haga, la tribunalul de la Haga, pentru că noi nu vom uita. Cred că trebuie să facem apel la Rusia și la China și să le spunem, cum spuneam pe vremuri în Polonia, nu o apucați pe această cale pentru că aceasta este o cale a rușinii ce nu poate să uh, funcționeze în secolul 21, mai ales în Europa. Deci trebuie lansat acest apel liderilor ruși. Și mai ales acest apel trebuie să fie lansat uh, către înalta reprezentantă și către comisie pentru a se intensifica susținerea acestei opoziții care e slabă, dar care totuși există în Siria. Poate că ar fi bine să organizăm o reuniune a acestui grup uh, destul de împrăștiat ca să simtă sprijinul nostru. Noi, deputații, nu putem face mare lucru, însă am putea să lansăm un astfel de apel și să organizăm un grup de susținere a, pentru Siria în Parlamentul European ca să transmitem prietenilor noștri susținerea noastră. Mulțumesc, domnule Lisek. Dau acum cuvântul doamnei Muniz de Ochiza, un minut. Eh, Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, summitul uh, între Uniunea Europeană și China din 15 decembrie a avut loc într-un moment în care Bashar al-Assad uh, era deja în, plină, în plin proces de reprimare a opozanților și totuși nu s-a întâmplat nimic. Uh, um, nici summitul uh, cu Rusia nu a reușit să aducă nimic bun în acest sens. Uniunea Europeană trebuie să arate care este rolul său uh, internațional, care este capacitatea sa de a-și influența interlocutorii. Dacă nu vom avea o poziție marginală, Rusia și China trebuie să se angajeze în fața unui uh, organism internațional uh, să asigure respectarea drepturilor omului ca fiind valoarea fundamentală. Cerem crearea unui coridor umanitar și vă mai rog, domnule președinte, două secunde în plus. Cerem de asemenea și crearea unei liste negre pentru a favoriza tranziția spre democrație. Mulțumesc, domnul Danjean, două minute. Mulțumesc. Situația din Siria reprezintă la ora actuală provocarea cea mai gravă și cea mai dureroasă cu care se confruntă comunitatea internațională bombardarea poporului cu artileria grea, uh, închiderea civililor și chiar și a copiilor și uciderea lor sunt chestiuni pe care nu le putem trece cu vederea. Este un regim criminal, este ușor să vorbești, dar e mai greu să acționezi și să mai și acționezi eficace. Excludem pe bună dreptate posibilitatea unei intervenții militare ca în Libia. Însă, dacă, dacă o excludem, mijloacele de acțiune pe care le avem la dispoziție sunt limitate. Există niște idei care să contribuie la izolarea mai puternică a acestui regim, izolare ă, despre care președintele Brok a, a spus că reprezintă calea cea mai realistă. În primul rând, sancțiunile Sancțiunile susținute de Uniunea Europeană trebuie consolidate la maximum și reprezintă un mijloc de acțiune interesant. Pe planul diplomatic, care reprezintă o dimensiune esențială, trebuie în primul rând să condamnăm vetoul rus și uh, chinez fără drept de apel. Trebuie să facem ca aceste două state să-și dea seama că acest veto nu este doar inacceptabil, ci și de neînțeles și fără ieșire pentru statele membre. Liga Arabă are niște inițiative care trebuie consolidate, chiar dacă toate opțiunile prezentate de Liga Arabă nu pot fi realizate pe termen scurt. Aceste inițiative au meritul enorm de a exista și de a fi susținute de state responsabile. Dincolo de acest imperativ politic de a consolida presiunea maximă asupra regimului sirian și a susținătorilor săi, ca Iranul sau Rusia, există și o situație de urgență umanitară. Trebuie ca victimele să ca forțele specifice să aibă acces la victime. Este o datorie morală absolută. Statele membre trebuie să facă toate presiunile posibile pentru a susține uh, inițiativele Ligii Arabe și a opri această situație scandaloasă. Mulțumesc, dar acum cuvântul. Acum cuvântul. Stimați colegi, de 11 luni uh, regimul Assad ne ia de fraieri și ia întreaga lume de fraieri. Iar vetoul uh, Chinei și al Rusiei sunt ca un catalizator, ca o uh, solicitare, ca, o, ca un apel la crime în masă. Nu putem face mult, dar un lucru trebuie să fie clar. Sancțiunile trebuie să fie mai dure și dacă acest regim crede că poate rămâne în viață, aceste sancțiuni nu au voie să fie ridicate. Vor fi, să fie ridicate numai în momentul în care acest regim va fi îndepărtat. Iar responsabilii trebuie să fie aduși în fața Tribunalului Penal Internațional de la Haga. Asupra Chinei și asupra Rusiei trebuie să depunem mai multă presiune. Când discutăm uh, la Maroc despre un acord comercial, avem, o discu- avem discuții fără sfârșit, iar în ceea ce privește China nu se mai întreabă nimeni ce se mai întâmplă. Ar trebui să ne gândim și la asta. Nu mai putem să fim martorii acestor crime. Vă mulțumim. Domnul Galar, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Ce avem de făcut împotrivă? Toți cei care duc răspundere în Uniunea Europeană și în statele membre trebuie să se lupte pentru o rezoluție ONU. De la Rusia putem să ne aflăm, să ne așteptăm la mai mult pentru că este membru în uh, OSCE, în Consiliul Europei. Iar uh, toate aceste lucruri nu pot fi ignorate. Este obscen faptul că Rusia mai furnizează arme acestui regim. Domnule Putin, domnule Medvedev, opriți aceste practici sau uh, vă adăugați la lista uh, personajelor groaznice din istoria Rusiei. De ce nu funcționează nici măsurile mici? Ce uh, ego-uri naționale trebuie hrănite dacă nu reușim nici măsuri uh, mici. În ceea ce privește Turcia, trebuie să cooperăm, de exemplu, uh, prin uh, crearea unor tabere de refugiați de partea turcă. Să oare le oferim importanță trebuie să le oferim importanță opozanților regimului prin uh, discuții, negocieri și uh, elaborare de declarații comune. Trebuie să ne asigurăm că minoritățile vor avea drepturi în viitor și că Uniunea Europeană va uh, acompania Siria pe calea înspre o societate democratică. Cred că dacă acestui regim ni se va pune capăt, uh, vor exista uh, schimbări și în vecinătate, de exemplu, în Liban pot să se pună în mișcare anumite uh, tendințe. Deci trebuie să prevenim acolo uh, o posibilă folosire a lipsei puterii din Siria. Vă mulțumim, domnule Galer. Domnul Boris Zala, un minut. Mulțumesc foarte mult, stimați colegi. Trebuie să cooperăm pentru a înlătura regimul uh, lui Al-Assad și să democratizăm Siria, dar pentru asta avem nevoie de mai multe elemente. Trebuie să sprijinim planul Ligii Arabe, trebuie să avem o cooperare strânsă cu Turcia. Iată, actorii principali. În al treilea rând, trebuie să cooperăm și cu Rusia, nu numai în cadrul Națiunilor Unite, ci și la nivel bilateral între Uniunea Europeană și Rusia. În al patrulea rând, trebuie să cooperăm cu forțele de opoziție din uh, Siria. Trebuie să lucrăm la un plan de democratizare a Siriei împreună cu forțele de opoziție din această țară. De asemenea, trebuie să cooperăm cu persoanele din uh, partidul de la conducerea Siriei pentru a putea asigura o tranziție în momentul în care această țară va fi condusă deci, de, un, de un guvern de tranziție, trebuie să învățăm din lecțiile pe care le-am tras în urma guvernului uh, din Irak. Uh, îi dau cuvântul acum domnului Grisp. Situația în Sirii nu este... Mulțumesc. Situația din Siria este foarte gravă și nu de ieri. Cunoaștem această situație și Comisia AFET și Comisia Drepturilor Omului au analizat foarte uh, des această problemă. Trebuie condamnate aceste regimuri care își folosesc armele împotriva pop- proprii populații. Este condamnabil, însă trebuie să și recunoaștem că este tipic pentru regimurile ca cel din Siria. Vetoul Chinei și al Rusiei, care a împiedicat adoptarea rezoluției la ONU a agravat situația. Trebuie să facem presiune asupra acestor state ca să-și schimbe poziția și, uh, înainte de toate, să nu mai exporte arme către Siria, pentru că acestea sunt utilizate împotriva populației civile. Și trebuie să consolidăm inițiativa de a trimite ajutor umanitar, inițiativă uh, inițiată de Liga Arabă. Liga Arabă susține opoziția din Siria și uh, reprezintă o inițiativă importantă pentru consolidarea acestei opoziții. Datoria noastră de astăzi este să exercităm presiuni uh, cerând schimbări democratice în, acest, în această țară. Printre partidele existente în această țară sunt și partide care condamnă aceste uh, abuzuri. Soldații trebuie să uh, nu mai fie prezenți în stradă și trebuie eliberați disidenții și protestatarii. Societatea siriană are nevoie și de ajutor umanitar. Acest ajutor umanitar, ajutorul de urgență, trebuie să uh, fie aplicat cât mai repede posibil. Coridorul umanitar este o necesitate și acesta ar putea să înceapă de la granița cu Turcia. Suntem de acord ca acest coridor umanitar să salveze populația într-o situație tragică ca să-i susțină pe cei care au cea mai mare nevoie de ajutor, răniții și toți cei care au nevoie de ajutor. Mulțumesc! Are acum cuvântul doamna Corina Crețu,

pentru stoparea represiunilor intolerabile la adresa populaiei siriene. foarte mult! Mulțumesc foarte mult, Peter Mulțumesc, domnule președinte. Am auzit despre atrocitățile oribile din Siria în ultimele 11 luni. Conform ONU, peste 5.000 de sirieni au fost uciși în încercările sângeroase ale președintelui Assad de a oprima Revoluția Populară. Lumea occidentală, împreună cu Liga Arabă, condamnă acțiunile guvernului și solicită guvernului Assad să își asculte poporul, să renunțe la puterea politică și să faciliteze alegeri libere, așa cum a promis în trecut. Însă, aceste apeluri au fost respinse de către Rusia și China de curând în uh, Consiliul de Securitate al ONU cu privire la o rezoluție care impunea sancțiuni împotriva regimului Assad. Subliniez nevoia unor uh, acțiuni diplomatice ferme pentru a sprijini cetățenii siri sirieni care luptă pentru schimbare. Doamna înalt reprezentant Ashton a, a uh, vorbit în termeni duri, uh, s-a referit la Rusia și la nevoia ca aceasta să-și schimbe atitudinea, având în vedere uh, acțiunile sângeroase ale Siriei împotriva propriului popor. Sprijin eforturile doamnei Ashton de a depune presiune asupra ambasadorului rus la ONU și să îl facă să-și dea seama că sprijină acțiuni ce sunt la limita genocidului. Evenimentele din trecut din Siria sunt intolerabile și trebuie să continuăm să depunem presiune asupra guvernului uh, Sirian și asupra Rusiei și a Chinei pentru ca acestea să se răzgândească și să protejeze poporul sirian de propriul său guvern. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Statni. Domnul Zalewski, două minute. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Iată o nouă dezbatere foarte importantă în cadrul politicii externe. O dezbatere care se desfășoară în lipsa baroanei Ashton. Îl uh, respect pe reprezentantul președinției daneze, respect prezentarea făcută de el, dar un subiect atât de important referitor la un vecin din sud al Uniunii Europene, o țară cu care avem relații foarte strânse, ar trebui poate să fie discutat în prezența reprezentantului diplomației europene și nu în absența sa. Vreau să subliniez două aspecte. În primul rând, vetoul Rusiei și al Chinei. Aceste state își asumă răspunderea în cadrul Consiliului de Securitate pentru exacerbarea conflictului din Siria, pentru mii de victime după atacurile intensificate ale regimului la adresa populației civile, după acest veto al Chinei și al Rusiei. Situația este următoare. Rusia spune că s-a opus pentru că nu dorește ca o rezoluție să ducă la o schimbare de regim pe care, o consideră, pe care îl consideră legitim. Noi considerăm că un regim care își ucide proprii cetățeni, care au ucis peste 6.000 de persoane, nu are niciun fel de legitimitate. Și, în al doilea rând, aștept ca diplomația Uniunii Europene să arate un angajament profund pentru crearea acestui coridor umanitar. Ca să fie ajutat toți cei mai expuși la atacurile regimului, să fie ajutați răniții și cei care au nevoie de îngrijire în spitale. Iată ce este cel mai important și aceasta va fi piatra de încercare a diplomației europene. Mulțumesc, are cuvântul domnul Iacek Protasievici, două minute. Mulțumesc. Domnule comisar, domnilor și domnilor, asist asistăm uh, cu multă frustrare la această situație din Siria, o frustrare care se citește uh, clar în afirmațiile noastre și care provine din perplexitatea noastră față de moartea a sute și sute de sirieni. Ce putem să facem mai mult? Mai mult decât să impunem sancțiuni politice, economice, un, embargo pe livrările de armament, uh, Poate că am fi putut face într-adevăr mult mai mult, însă în istoria recentă avem exemple, putem mm, să ne gândim uh, chiar la ceea ce s-a întâmplat anul trecut, care ne arată că dacă comunitatea internațională acționează cu o singură voce, are o acțiune unanimă, atunci măsurile respective sigur că au o semnificație mai importantă și rezultate mai uh, pregnante. Da, trebuie să ne exprimăm solidaritatea față de poporul sirian, apoi trebuie să comunicăm regimului sirian că urmărim cu atenție evoluția situației și, situației și că cei care comit crime nu vor rămâne nepedepsiți. De asemenea, trebuie să lansăm un apel, uh, un apel care este înscris în rezoluția noastră, uh, așadar un apel către lărgirea măsurilor de sancțiune economice, și politice și să intensificăm ajutoarele de urgență, ajutoarele umanitare pentru cei care suferă, pentru cei care se află uh, la fața locului și de asemenea, trebuie să utilizăm relațiile noastre bilaterale cu Rusia și China pentru a convinge aceste state să adopte rezoluția ONU pentru a apăra persoanele nevinovate din uh, Siria. Mulțumesc! ați respectat uh, la perfecție timpul. Doamna Kolarska Bobinska. Państwo. Mulțumesc, domnule președinte. A exista, au existat o serie întreagă de proteste de curând în, Aripa, în uh, Africa de Nord, primăvara arabă, dar nu am văzut nicăieri un masacru de asemenea dimensiuni ca în Siria. Ne preocupă mai ales tortura copiilor de către armata uh, siriană. Este o formă de brutalitate extraordinară. Uh, inter comunitatea internațională ar trebui să acționeze dacă este necesar, chiar fără Consiliul de Securitate al ONU. Până convingem Rusia și China, va fi, s-ar putea să fie prea târziu. Avem nevoie de un summit de urgență, cum a fost cel cu privire la Libia. Uniunea Europeană trebuie să rămână prezentă în regiune. Europa de multe ori este acuzată că este prea înceată din punct de vedere politic, mai ales în Orientul Mijlociu. Dar să ne asigurăm așadar că suntem în pas cu evenimentele în viitor. La summitul de urgență, statele, de, statele membre ar trebui să se gândească cum ar putea să lucreze, să coopereze cu opoziția siriană după căderea regimului. Trebuie să facem planuri pentru o uh, Sirie stabilă în viitor. Trebuie să cooperăm cu Liga Arabă în acest sens. Trebuie să ne asigurăm că prevenim conflictele interetnice. Nu avem nevoie să se repete situația din Irak. Trebuie să ne bazăm pe oamenii din uh, Siria care își riscă viața uh, în fiecare zi pentru a salva pe alții de brutalitatea regimului lucrăm la ora actuală la o declarație scrisă pentru a sprijini exact pe acești oameni. Să sperăm că coșmarul sirian se va încheia în viitor, dar să vorbim și să apărăm pe cei care luptă împotriva injustiției din Siria. Vă mulțumim. Domnul Șepflin, două minute. Commissioner domnule președinte, domnule ministru, domnule comisar. Cred că putem fi cu toții de acord că ce se întâmplă în Siria, utilizarea forței împotriva poporului, este inacceptabil și deplorabil. Am auzit foarte multe astăzi despre acest lucru. Însă ce mă întreb eu este de ce există această uh, din partea liderilor sirieni de a i schimba atitudinea. Uh, Regimul Assad nu a făcut nici măcar o singură concesie forțelor care cer o schimbare. Cred că trebuie să analizăm mai bine situația. Este o greșeală să privim Siria ca pe o societate unificată. Din potrivă, este foarte segmentată. Cam cinci grupuri majore trăiesc acolo împreună. Iar grupul care a uh, monopolizat puterea are în cadrul lui un sistem de familii extinse aloviții îi oprimă pe creștini și pe șiiți. Împreună toate aceste trei grupuri reprezintă cam 33 din populație. Restul, care, mă scuzați, sunt dușmanii regimului Assad, sunt, sunt suniții. Teama este că un simplu regim majoritar ar uh, da puterea majorității sunite, fără niciun fel de putere pentru uh, restul grupurilor și nicio garanție că vor fi incluse la guvernare de către aceștia. Trebuie să se țină cont de toate aceste lucruri, pentru că altfel vor continua omorurile și nicio, niciuna din părți nu va înceta. Trebuie Uh, ca, minoritatea, ca majoritatea internațională să ocrotească minoritățile dacă dorește să obțină rezultate. Mulțumesc. Are acum cuvântul doamna Macovei. Thank you, President. Două minute. Civilians continue to die. Mulțumesc. În Siria, civilii continuă să moară. Uh, Consiliul uh, ONU pentru Drepturile Omului a mm, considerat că mm, Situația din Homs este intolerabilă, peste 2000 de persoane au murit de la începutul lui februarie, cifrele încă nici nu mai pot fi uh, controlate și asta din cauza acțiunilor unui guvern care și-a pierdut legitimitatea în fața propriului popor și în fața comunității internaționale. Uniunea Europeană a impus, uh, o, a impus sancțiuni de înghețare a activelor uh, pentru 38 de entități și uh, o um, interzicere a accesului în Uniunea Europeană, de eliberarea vizelor. În același timp, trebuie să aplicăm aceste sancțiuni și comerțului și să um, colaborăm cu organizațiile umanitare pentru a cu organizațiile um, non-guvernamentale pentru a dezvolta coridoare umanitare și pentru a-i ajuta pe cei de acolo. De asemenea, trebuie apoi să lucrăm cu guvernul de tranziție pentru a asigura o trecere către democrație. Trecem acum la intervențiile Catch the Eye. Are cuvântul doamna Andrichene. Mulțumesc, domnule președinte. Este clar că regimul lui Bashar al-Assad comite crime împotriva umanității, iar acestora trebuie să le punem capăt cât se poate de repede. Astăzi facem apel la uh, ONU la uh, Tribunal Penal Internațional, la um, Consiliul pentru Drepturile Omului, să uh, facă eforturi pentru a pune capăt acestor violențe. Rusia și China și-au folosit dreptul de veto pentru a bloca rezoluția privind uh, Siria și acest fapt este deplorabil și are consecințe grave și a uh, încurajat regimul Assad să folosească armament greu împotriva populației. Iată, uh, apelul Ligii Arabe pentru soluții pașnice a fost ignorat. Este foarte clar că regimul Assad uh, va trebui să dispară, dar trebuie să vedem în cât timp. O sprijinim în, acest, în demersurile sale pe doamna uh, Ashton. Vă mulțumim, domnul Pașcu. The general picture of... Imaginea generală a primăverii arabe este una în care Siria de divizează Consiliul de Securitate. Diferența față de alte state din primăvara arabă este următoarea. Dacă susținătorii doresc legitimizarea unui regim uh, legitimizat prin intervenție uh, externă, în cazul Rusiei există și alte motivații. Dacă pică regimul, Rusia pierde un partener strategic care îi permite să mai facă parte din uh, actorii importanți în Orientul Mijlociu, dar și un client important pentru armele sale compromițând uh, poate chiar relația Rusiei cu Iranul. Însă, poporul sirian și comunitatea internațională se opun în mod clar regimului actual din Siria. Și uh, dacă acesta s-ar mai menține, pierderile ar fi mai mari decât câștigurile. Mulțumesc, doamna Cristina Oiuland. regime of Bashar al-Assad has fallen on Regimul lui Bashar uh, al assad a fost supus unor sancțiuni uh, foarte puternice din partea comunității internaționale și aceste sancțiuni trebuie să continue. Regret că Rusia și China nu ni s-au alăturat în aceste eforturi. Pe lângă aceste sancțiuni economice care au început să paralizeze acest regim uh, criminal, trebuie să ne arătăm un sprijin necondiționat celor care se opun regimului s-a dovedit um, că voința populară poate să dărâme orice regim, oricât, el este, de, oricât este el de puternic sau de violent. Uniunea Europeană trebuie să definească niște măsuri concrete și sper că nu vom pierde timpul uh, și că vom avea o strategie clară pentru Siria. Mulțumesc, doamna Dodds. Domnule președinte, ne uităm înspre Siria și vedem ororile ce se întâmplă, dar uh, vedem și că această criză ar putea să uh, se înrăutățească. Acțiunile în, la ONU, rezoluția a fost uh, respinsă de către China și, China și Rusia. Mai ales Chinei trebuie să-i cerem să-și recunoască Um, responsabilitatea în această zonă. Trebuie să uh, cerem ca președintele Assad să-și asume responsabilitatea pentru um, actele sale și aceasta este una foarte gravă, având în vedere și bombardamentul orașului Homs. Ne temem însă și uh, cu privire la ce se va întâmpla în viitor. Uh, în Siria sunt 2,5 milioane de creștini. Ne uităm ce s-a întâmplat în uh, Egipt și în Irak și vedem că libertatea religioasă nu, e, nu face parte din uh, noua realitate a acestor țări. Vrem să ne asigurăm că regimul Assad este înlăturat, dar vrem și să ne asigurăm că noua Sirie va fi una în care toată lumea poate trăi în mod pașnic, inclusiv minoritatea creștină, iar garanțiile internaționale vor fi esențiale din acest punct de vedere. Domnul Melzer. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mie mi se pare că uh, conflictul sirian devine un conflict religios de care se temeau experții de foarte mult timp. Suniții uh, din Irak își iau acum revanșa în Siria, nu numai prin relații de clan, nu în ultimul rând, arabii suniți la uh, granița de vest a Irakului încearcă să își impună o proprie poziție uh, față de guvernul șiit din Bagdad. De parcă acest lucru nu ar fi su uh, suficient, se arată, uh, uh, există semne că Al-Qaeda dorește să se, să se implice în Siria iar ONU nu are mari șanse să facă ceva în această privință, având în vedere vetoul uh, rus și chinez. Uniunea Europeană nu ar trebui să se lase atrasă în uh, acest tip uh, de interese conflictuale, pentru că, având în vedere uh, aspectele religioase, ar putea să existe consecințe dezastroase. Vă mulțumim, domnule Melzer. Domnul Sovindal, din partea Consiliului, și reprezentant al doamnei înalt reprezentant. Aveți cuvântul. Mulțumesc. Aș dori, în primul rând, să vă mulțumesc pentru această dezbatere excelentă, foarte vie și aprinsă. Înțeleg că situația este teribilă și că toată lumea din acest hemiciclu împărtășește impresia că nu putem să acceptăm Uh, masacrarea populației civile. Persoane care manifestă pașnic, manifestează pașnic, mă scuzați, sunt persecutate. Cred că avem același sentiment de dezgust față de acest regim care astfel își conduce populația. Este de asemenea motivul pentru care în cadrul Consiliului European am uh, făcut uz de toate reuniunile posibile și de reuniunile ministrilor de externe pentru a discuta despre Siria. Este întotdeauna un punct important în dezbaterile noastre. Vreau să subliniez că avem o strategie. Avem o strategie pe care dorim să o urmăm și mai departe. O strategie menită să uh, ajute populația siriană în situația actuală. Mesajul nostru este următorul. Puneți capăt violenței, puneți capăt violenței. Asta spunem regimului care își împușcă populația. Este un subiect pe care îl subliniem în toate forurile internaționale unde avem acces la adunarea generală a ONU, unde și mâine se va vota o rezoluție care sperăm va permite condamnarea celor ce se întâmplă în Siria. Facem presiuni și la Consiliul de Securitate al ONU. Este esențial ca acesta să analizeze problema, cum s-a întâmplat în mai multe rânduri. Criticăm poziția uh, Rusiei și a Chinei cu toate, uh, în toate ocaziile posibile. Ca membri ai Consiliului de Securitate al ONU, nu putem să rămânem cu brațele încrucișate. Nu putem să nu acționăm, avem datoria de a proteja populația, în ciuda vetoului Rusiei și Chinei. În rest, cred că dacă Turcia va acționa și dacă Turcia și Liga Arabă se vor exprima, trebuie susținute. Cred că și China va începe un tur în Orientul Mijlociu pentru că cred că au multe de zis și de explicat. În 24, la Tunis, trebuie să transmitem mesajul nostru și anume că trebuie să se pună capăt violenței. Nu există decât o soluție politică la această criză. Și în toate forurile unde avem ocazia să o facem, noi vom transmite acest mesaj uh, Deci, care sunt posibilitățile de acțiune? Eu vă înțeleg nerăbdarea. Există patru posibilități de acțiune pe care dorim să le avem în vedere. În primul rând, dorim să trimitem o forță de menținere a păcii. Aceasta este ideea Ligii Arabe. Nu e foarte clar cum se poate cristaliza concret această idee, dar este o idee pe care o putem menționa la Tunis. După aceea, propunerea de creare a unui coridor internațional. Nu dorim să excludem această idee din start, însă pentru acest lucru va fi nevoie de o cooperare internațională puternică, pentru că un coridor de acest tip trebuie să fie apărat. Deci înseamnă că e nevoie de unități de luptă pentru pro protejarea acestui coridor. Și apoi trebuie să împiedicăm declanșarea războiului civil nu cred că este un răspuns bun dacă există amenințarea de război civil, nu putem să creștem riscurile, pentru că dacă adăugăm riscuri suplimentare, situația riscă să scape de sub control total. Astăzi, cred că trebuie să ne consolidăm poziția, trebuie să consolidăm sancțiunile și vom sublinia acest lucru pe 27 vom crește numărul de persoane și de sectoare vizate de aceste de sancțiuni. Coridorul umanitar este fezabil și nu excludem nicio măsură în acest sens. Dorim o cooperare tot mai strânsă cu opoziția și le cerem le cerem și lor să acționeze să le fie auzit glasul. Care sunt um, variantele posibile? E o întrebare recurentă în dezbatere. Nu cred că e vorba aici de extremism etnic. Cred că, ca și în Siria, e vorba de cetățeni care au aceleași dorințe ca toți cetățenii lumii, și anume să trăiască în pace, să poată să trăiască împreună. Nu e vorba de uh, un ciclu de extremism religios și dictatură, etape care trebuie să se să alterneze. Vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru această dezbatere. Vreau să vă spun că concluziile doamnei Ashton vor uh, conține și ce s-a discutat aici și contribuția noastră va ține cont de spusele dumneavoastră. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule reprezentant, dragi colegi, dezbaterea se încheie aici și votul rezoluției aferente va avea loc mâine la orele 12. Conform ordinii